următoare. Am primit de la PPE, SCD și ECR propuneri de nominalizare în comisii și delegații. Aceste nominalizări uh, sunt incluse în procesul verbal al ședinței și dacă nu sunt prezentate obiecții până la adoptarea procesului verbal, atunci acesta este considerat adoptat. Iar acum